Good morning, dear colleagues. I wish everybody... Bună ziua, dragi colegi! Vă doresc uh, un an nou fericit tuturor, mult succes! Vom avea multe de făcut și vă doresc succes uh, la toate confruntările pe care le vom avea. În ceea ce privește interpretarea și limbile disponibile, nu vom avea finlandeză, estoniană și nici malteză pentru ședința de dimineață, iar după masă nu avem finlandeză și nici estoniană. Și acum trecem la anunțuri în ceea ce privește ordinea de zi, schimbări. La punctul 6, votul asupra unui nivel ridicat de rețea și de securitatea informației în Uniunea Europeană, al raportorului Schlitter a fost amânat la cererea raportorului pentru următoarea ședință liberă de la Strasburg pe 13 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, atunci se consideră modificată ordinea de zi și celălalt punct este adoptarea proceselor verbale 8-9 iulie 2013, 5 septembrie 2013, 4-5 noiembrie 2013 și 28 noiembrie 2013. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul întâlnirii, atunci procesele verbale menționate vor fi considerate ca adoptate. Și acum trecem la voturi. În primul rând avem um, deciziile coordonatorilor. Am avut întâlnirea coordonatorilor mai devreme, această dimineață. S-au discutat uh, deciziile conferinței președinților în ceea ce privește Comisia de Anchetă a uh, în legătură cu domnul Snowden, cu supravegherea în masă a cetățenilor europeni și cerem comisiei să se urmeze deciziile coordonatorilor care sunt următoarele. Să-l invităm pe domnul Snowden pentru a participa la această anchetă într-o videoconferință um, organizată în mod interactiv. Întrebarea este cine ar fi pentru a invita pe domnul Snowden la această comisie de anchetă pentru a avea o videoconferință. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vom face o verificare electronică în acest caz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abține. Deci se susține decizia coordonatorilor. Și acum trecem la votarea electronică, combaterea violenței împotriva femeilor. Raportor doamna Angelili, dacă raportorul dorește să ia cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă, foarte pe scurt. Doream să vă reamintesc că mă voi opune anumitor amendamente, în special amendamentelor 12 și 14. Voi vota împotrivă pentru că, din punctul meu de vedere, nu trebuie să se facă liste sau categorii uh, atunci când vorbim despre victime. Orice fel de victimă a violenței are același statut. Nu există victime speciale care să aibă, să merite o mai mare atenție sau mai puțină atenție. Pentru că dacă facem categorii de acest fel, înseamnă că excludem pe unii în favoarea celorlalți. De aceea voi vota împotriva. Mulțumesc, doamna Angelili, și acum vom trece la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 25 împotrivă, nicio abținere, deci se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru,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 Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 cu amendament oral pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Doamna Vergia dorește să intervină, vă rog. Da, aș vrea să spun că n-am înțeles un lucru la voturile pe care le-am făcut. Uh, Amendamentele 12 și 13 nu le-ați supus uh, votului și dacă amendamentul 11 se adoptă, trebuie să întâmple acest lucru, dar până la urmă s-a adoptat compromisul 3. Pe lista mea de vot se indica că amendamentul 11 este caduc dacă se adoptă compromisul 3 și acesta s-a adoptat, de aceea nu am trecut la votul respectiv. Dar pe foaia de vot pe care o am se spune că dacă amendamentul 11 se adoptă, Foarte bine, secretariatul îmi sugerează să votăm amendamentul 12. Deci, votăm amendamentul 12 în două părți. Deci, ne întoarcem la acest vot. Îmi pare rău, dragi colegi. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare la prima parte. Foarte bine, sunt de acord. S-a deschis votul. S-a închis votul, 27 de voturi pentru, 18 împotrivă și 2 abțineri. Se adoptă. Îmi pare rău, spune președinta. Cred că același lucru se întâmplă și cu amendamentul 13. Amendamentul 13 este caduc. atunci este o problemă cu lista de vot, spune președinta, pentru că nu este clar. Deci să înțeleg că trebuie să votăm și amendamentul 13. O facem. Deschid votul la amendamentul 13. Se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 2 împotrivă și nicio abținere. Felicitări doamnei Angelili! Și acum trecem la următorul punct, Fondul pentru Azil și Migrație și Fondul pentru Securitate Internă, raportul Fontana. Votăm textul de compromis, amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru, încă o dată, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Și trecem la votul de confirmare în ceea ce privește fondul de securitate internă, frontierele externe și vize. Domnul Marinescu este raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final asupra textului modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 8 împotrivă și 4 abțineri, deci se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la un alt vot de confirmare. Fondul pentru Securitate Internă, Cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, domnul Iacolino. Trecem la votul textului de compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul final asupra textului modificat. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. 39 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului Iacolino. Cred că am mai rămas cu unul singur. Yes, one more. So confirmation vote on draft report on asylum and... Bun, acum votul cu privire la fondul pentru azil și migrație. Doamna Guillaume este raportor. Doriți să spuneți ceva? Nu. Atunci vom trece direct la vot. Textul de compromis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final cu privire la textul astfel modificat. Deschid votul pentru că este vot electronic. The vote is closed. Votul este închis. 45 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, Silvii! Și acestea au fost voturile de astăzi. Vom avea de asemenea o reuniune. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Fayon, care a fost prevăzut pentru ora 10.40. Deci va trebui să suspendăm ședința până la ora 10.40 pentru că nu o văd pe raportoare în sală. Ba da, iată, sunteți acolo. Bun, acum uh, întrebarea este să continuăm sau să suspendăm ședința până la 10.40? Raportorii din umbră sunt prezenți? No, ok. Then <laughs> I can't help. Okay. Then we will continue at 10.40. Bun, vă propun atunci să continuăm la 10.40.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 The issue is the third country. Ne continuăm ședința, iar uh, acum vom vorbi despre țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Raportarea este doamna Fayon și acum vom vorbi despre exonerarea de la obligația de viză a cetățenilor din Moldova uh, care călătoresc către zona Schengen. Am primit o propunere din partea Comisiei în decembrie, iar doamna Fayon, doamna raportor, ne va prezenta acum uh, proiectul de raport. Vă rog, doamna Fayon. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că sunt uh, bucuroasă să fiu raportor pentru Republica Moldova, pentru că cred că cu aceasta vom transmite un mesaj foarte puternic către cetățenii din Moldova. Țara a făcut mulți pași și a evoluat mult în ultima vreme de când a început dialogul cu privire la liberalizarea vizelor în iunie 2010. Planul de acțiune cu privire la liberalizarea vizelor a fost adoptat la momentul respectiv. În această perioadă, uh, pornind de la vizitele experților, uh, s-a realizat o analiză detaliată care a oferit uh, o evaluare a dialogului cu privire la liberalizarea vizelor. După trei ani de negocieri și de dialog, Moldova și-a făcut temele. Comisia Europeană, pe baza rezultatelor și a acestui uh, dialog, respectiv a obiectivelor acestora și a reformelor implementate de țară, a uh, redactat o recomandare cu privire la obligația uh, de viză care să fie eliminată cu privire la Moldova, deoarece toate benchmark-urile au fost îndeplinite. Moldovei au fost uh, alocate uh, resurse financiare și umane pentru a se asigura că reformele sunt durabile. Sunt bucuroasă că observ că în prezent Moldova este prima țară din parteneriatul de est care marchează un pas concret pe uh, drumul său, pe calea sa către un viitor european. Dialogul cu privire la vize a fost un element coerent uh, în relațiile între Uniunea Europeană și Moldova din ultimii ani. Doresc să subliniez de asemenea că uh, liberalizarea vizelor este foarte importantă pentru cetățenii uh, obișnuiți. Acesta aduce foarte multe beneficii pentru toți cetățenii moldoveni. Abolirea vizelor va reduce timpul de așteptare în fața consulatelor și, de asemenea, uh, va permite o călătorie europeană. Va facilita contactul între oameni, o condiție esențială pentru o dezvoltare permanentă a relațiilor economice, culturale și de alt tip. De asemenea, va intensifica cooperarea transfrontalieră. Libera circulație reprezintă de asemenea un uh, principiu fundamental al Uniunii Europene. În acest context, procesul de aprofundare a relațiilor între Uniunea Europeană și Moldova va contribui în mod semnificativ la uh, exercitarea justiției și a respectării libertăților fundamentale. Este foarte important, după cum am spus și la început, să transmitem un mesaj puternic și un semnal pozitiv cetățenilor moldoveni mai ales uh, în contextul evoluțiilor recente din vecinătate, dar și ținând cont de uh, poziționarea sa strategică geopolitică. Moldova a demonstrat că integrarea europeană este singura alternativă pentru țară și sper cu sinceritate că Odată făcut acest pas, Moldova va continua călătoria în care a pornit. Comisia a înaintat o propunere, după cum spuneam, și nu cred că uh, este nevoie de amendamente în acest moment. Obiectivul meu este să se adopte rapid și fără probleme uh, raportul la Parlament și cred că în perioada următoare uh, vor fi făcuți pași importanți și la Consiliu, astfel încât adoptarea să fie finalizată înainte de alegerile de anul acesta pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție! Președinta, mulțumesc, doamne Fayon. Domnul Coelho, vă rog. Thank you so much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Marinescu nu este prezent și m-a rugat să vorbesc în numele său. Aș dori să spun că, în contextul post-Vilnius, trebuie să recunoaștem meritele parteneriatului uh, este european din care face parte și Republica Moldova, care a dovedit că și-a respectat angajamentele față de Uniunea Europeană. Republica Moldova a trecut printr-un proces tehnic cu privire la îndeplinirea unor criterii ca urmare a planului de acțiune cu privire la liberalizarea vizelor înaintat de Comisia Europeană. La 15 noiembrie s-a adoptat un raport care a conchis că Republica Moldova a alocat resurse financiare și umane potrivite pentru a asigura reforme durabile. Planul de acțiune cu privire la liberalizarea vizelor uh, a fost apreciat de Comisia Europeană uh, pozitiv. Procesul uh, din Balcanii de Vest uh, s-a desfășurat uh, în mod corespunzător. Progresele înregistrate de guvernul pro-european al Moldovei cu privire la îndeplinirea criteriilor uh, au fost niște pași foarte importante. Au existat uh, mai multe faze cu privire la uh, planul de acțiune al liberalizării vizelor, iar Moldova s-a străduit să îndeplinească toate condițiile pentru a implementa legea antidiscriminare și monitorizarea fluxurilor de migrație, creând uh, birouri regionale și înregistrând progrese în zona administrativă. Republica Moldova a făcut eforturi pentru a atinge uh, și a ajunge la niște compromisuri și acorduri operaționale și a îndeplinit standardele specifice cu privire la documentele specifice solicitate de Uniunea Europeană. Pașapoartele biometrice sunt uh, la standarde europene și nu au fost încă implementate nici măcar în toate statele europene. Poliția a fost reorganizată, s-au creat uh, echipe mobile care să inspecteze uh, teritoriile uh, de frontieră, precum și alte zone. Fluxurile migratorii din partea Republicii Moldova uh, sunt în descreștere, există instrumente de cooperare în ceea ce privește uh, migrația ilegală, iar cel mai important uh, instrument este cel de facilitare a liberalizării vizelor. De asemenea, acest acord cu privire la facilitarea liberalizării vizelor, uh, încheiat cu Republica Moldova, a fost implementat în mod satisfăcător iar dialogul între UE și Republica Moldova s-a dovedit a fi un instrument important în uh, sectorul justiției și a securității. Domnul Marinescu subliniază că progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimii trei ani au fost demonstrate prin reformele care au fost uh, implementate în mod corespunzător în sectoarele vizate, iar pornind de la acestea, noi credem că nu este necesar să um, mai aibă loc un uh, studiu de impact sau vreo altă evaluare. Uniunea Europeană trebuie să sprijine eforturile realizate de uh, Chișinău ținând cont că s-au îndeplinit criteriile stabilite și că uh, Republica Moldova este angajată puternic în, uh, pe calea sa către Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Danoca. Thank you. <clears throat> uh... Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să spun că grupul nostru este în favoarea liberalizării regimului vizelor în special atunci când este vorba de partenerii noștri estici. Însă există o serie de întrebări atunci când se folosește această politică de liberalizare a vizelor din motive politice. Și de aceea cred că se impune să discutăm tema uh, mai în detaliu în grupurile noastre politice, pentru că nu cred că trebuie folosită liberalizarea vizelor în scopuri politice. De aceea cred că ar fi mai bine să facem acest pas de liberalizare a regimului vizelor cu, toți, uh, cu toate țările din parteneriatul estic, inclusiv Rusia. Tocmai am venit de la o întâlnire cu Rusie și eu sunt și vicepreședinte a delegației uh, pentru Moldova. Cunosc situația din uh, Moldova foarte bine. Știu că cea mai mare parte a moldovenilor care circulă în Uniunea Europeană dețin un pașaport românesc. Pe de altă parte știm că există deținători de pașapoarte moldovenești și în Transnistria, dar acestea nu au uh, standarde biometrice. Deci există mulți cetățeni cu dublă cetățenie în Republica Moldova, fie că au și cetățenie română, fie că au și cetățenie rusească. Deci lucrurile sunt complicate. Nu sunt împotriva facilitării vizelor pentru moldoveni și liberalizării regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte biometrice, dar trebuie să mai aprofundăm tematica. Sigur că este o discuție politică și va trebui luată o decizie politică a grupurilor noastre politice, precum uh, și a întregului Parlament. Dar e foarte complicat mi-ar fi plăcut să discut și cu domnul Marinescu personal. Nu știu dacă dumneavoastră puteți răspunde la aceste întrebări pentru că ați făcut anumite afirmații în uh, prezentarea dumneavoastră. Am uh, vorbit uh, de o astfel de evaluare și la trialogul de ieri. Nu cred că e nevoie de evaluare și pentru Moldova. Nu sunt de acord cu această parte a poziției prezentate de domnul Marinescu. Însă trebuie să discutăm situația în grupul nostru politic uh, și trebuie să spun că nu am vorbit neapărat în numele grupului politic. Majoritatea intervenției mele a fost în nume propriu. Mulțumesc, doamnă Danoca. Acum, dacă comisia dorește să intervină, vă rog. Îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Dar vorbind despre o politică armonizată în domeniul vizelor, trebuie să abordăm și problema Balcanilor și a Kosovoului. Profitând de ocazie și de faptul că e și comisia aici, trebuie să reamintesc că cetățenii din Kosovo nu beneficiază de liberă circulație în UE și eu cred că calendarul ar trebui să fie același pentru toate țările din regiune. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în numele comisiei, aș dori să adresez sincere mulțumiri raportoarei pentru susținerea propunerii comisiei. Eu cred că dacă Uniunea Europeană se angajează, de pildă în cadrul dialogului de liberalizare a vizelor, uh, se angajează așadar față de țările vecine, trebuie să onoreze aceste angajamente. Moldova și-a îndeplinit uh, sarcinile, îndeplinește toate condițiile pentru acest regim uh, al vizelor și, prin urmare, Comisia a făcut această propunere care să îndeplinească obligația asumată de Uniunea Europeană. Și Mă bucur că și Consiliul împărtăcește această nevoie de a da un semnal politic clar țărilor uh, în cauză. Dacă ele își fac temele, dacă își fac treaba, atunci și Uniunea Europeană își onorează angajamentele. Dacă îmi permiteți să răspund puțin la ultima intervenție. Aș dori să vă reamintesc că dialogul de liberalizare a vizelor e specific pentru fiecare țară și se bazează pe merite. Se face o evaluare, s-a făcut vis-a-vis -vis de Moldova, iar Comisia a ajuns la concluzia că toate condițiile care au fost stabilite în cele patru blocuri de criterii din acest dialog au fost îndeplinite. Același lucru se aplică tuturor celorlalte țări, inclusiv Kosovoului. Însă, nu înseamnă că dacă acorzi uh, un astfel de regim de facilitare unei țări, trebuie să-l acorzi tuturor. Spre asta se tinde, dar uh, este un regim bazat pe merite și iată de ce Comisia a venit cu această propunere și sper că ea va putea fi adoptată cât de curând posibil, astfel încât cetățenii moldoveni să profite de avantajele acestui proces care a durat trei ani mai există un element de fond pe care aș dori să-l adaug. La nivelul Consiliului uh, există susținere pentru această propunere, dar anumite state membre și-au exprimat anumite preocupări vis-a-vis -vis de pașapoartele biometrice care sunt emise în momentul de față de autoritățile moldovenești. Sunt de a treia generație, ceea ce înseamnă că chipul cu datele biometrice este introdus în pașaport prin intermediul unui, unui um, act build, unui stick. Dar Moldova e pe calea de a trece la eliberarea celei de-a patra generații de pașapoarte biometrice, unde acest chip este uh, introdus în coperți, deci uh, o sporire a securității. Sperăm uh, că vor începe liberarea acestor uh, pașapoarte biometrice de generația a patra cât de curând. Dar vrem să spunem foarte clar că nu este o condiție pentru facilitarea regimului de vize. Însă, pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor exprimate de aceste state membre, Comisia dorește să facă o declarație la momentul adoptării acestei propuneri, care este, are următorul text. Comisia se angajează să continue susținerea guvernului moldovean de a pune în aplicare decizia deja luată de a înlocui pașapoartele biometrice de generația a treia cu cele de generație a patra, care să includă Uh, aceste cipuri în coperți. Până în 2015, Comisia va monitoriza acest proces prin intermediul structurilor existente de cooperare și dialog și va raporta în mod periodic Consiliului și Parlamentului European cu privire la stadiul implementării acestei decizii, inclusiv prin rapoarte uh, de monitorizare post uh, facilitarea regimului de viză. Iată deci este o declarație a Comisiei care Uh, prin care vrem să ne asigurăm că autoritățile moldovenești își, vor îndeplini angajamentul de a începe liberarea pașapoartelor biometrice de a patra generație. Mulțumesc foarte mult. Acum adresez Consiliului, președinției grece. Doriți să adăugați ceva? Da, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Mă bucur să pot informa comisia dumneavoastră că Datorită eforturilor președinției lituaniene, Consiliul a ajuns să adopte o abordare generală în cadrul întâlnirii Coreper din 20 decembrie cu privire la transferul Moldovei în catalogul pozitiv Textul propunerii comisiei a fost adoptat fără modificări, iar preocupările exprimate de anumite state membre în ceea ce privește securitatea anumitor pașapoartelor biometrice eliberate de Republica Moldova a fost soluționată în maniera în care a explicat Comisia din aur. În orice caz, Consiliul subliniază importanța politică a încheierii rapide a acestui dosar, astfel încât uh, cetățenii Republicii Moldova să se bucure de uh, liberă circulație cât se poate de curând. Aș dori să mulțumesc și să invit uh, și raportoarea să facă demersurile necesare pentru o încheiere rapidă a acestui dosar, astfel încât cetățenii moldoveni să poată circula liber în Uniunea Europeană și în zona Schengen. Mulțumesc că doamna Luna Ceca dorește să mai intervină, dar vă rog să fiți foarte succintă pentru că la 11 trebuie să fim în altă parte. Mulțumesc! Comisia a răspuns solicitării colegei mele cu privire la Kosovo problema nu e că nu ar trebui să se bazeze pe merite. Problema cu Kosovo, sigur am vorbit cu autoritățile uh, din Kosovo că trebuie să-și întețească eforturile. E raportul de care răspund și care se va vota la Strasburg săptămâna viitoare. Însă vreau să spun că abordarea Comisiei pentru Kosovo este mult mai uh, Uh, greoaie și mult mai tergiversată decât uh, cu celelalte țări din Balcan. De aceea kosovarii se simt oarecum uh, nedreptățiți și tratați diferit. De aceea intervenția colegei mele și am dorit doar să reiterez acest lucru. Mulțumesc acum doamna Fayon. Mulțumesc. Încă o dată, liberalizarea vizelor este un lucru uh, palpabil pentru cetățenii europeni și este o chestiune sensibilă din punct de vedere politic. Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp să discutăm această chestiune, pentru că s-a vorbit de multe lucruri astăzi, inclusiv de Kosovo și de Balcani. Un alt lucru pe care aș dori să-l menționez este că noul mecanism pentru suspendarea temporară a regimului de liberă circulație fără vize a fost pus în aplicare. Și uh, țările din Balcanii de Vest uh, Uh, sunt uh, cele care cred că ar putea să se reintroducă vizele pentru ele și știu că în Uniunea Europeană există o retorică populistă și negativă la adresa migranților și solicitanților de azil. Cu toate acestea, sunt de acord cu colegii care au spus că trebuie să rămânem consecvenți și să ap- aplicăm aceleași criterii pentru toate țările care aplică pentru astfel regim fără vize. Și am avut experiențe în trecut în care nu s-a făcut acest lucru. Ieri am avut un trialog în care am discutat despre Emiratele Arabe, Peru, insule din Pacific și așa mai departe. Cred însă sincer că, fără a intra în altă discuție, că Moldova merită să fie următoarea țară care să beneficieze de acest regim fără vize, pentru că în decurs de trei ani au adoptat aceste criterii, au parcurs procedura care a fost una ordinară și aceleași criterii ar trebui aplicate și în viitor. dar în același timp doresc să apelez și eu la Comisie să fie consecventă și coerentă atunci când este vorba de Kosovo. Pentru că, așa cum a spus și colega mea, procedura în cazul Kosovo este una mult mai lungă. Pentru că e important ca noi în Parlamentul European și în special noi în Comisia Libe să argumentăm că politica vizelor este foarte importantă pentru noi, dar și pentru cetățenii din țările vecine, pentru că întărește nu doar cooperarea economică, dar în special contactele între cetățeni. Mulțumesc, doamnă Fayon. Am terminat acest punct de pe ordinea de zi și vă rog să vă alăturați mie la o dezbatere comună cu colegii din Comisia Econ în sala 4Q1 care vizează țirii sistemului financiar pentru spălarea de bani. Termenul de depunere a amendamentelor pentru raportul doamnei Fayon a fost stabilit în prealabil, acum să se știe data 30 ianuarie la prânz. Mulțumesc, dragi colegi, și haideți să ne revedem în câteva minute în sala 4Q1.